Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Before I... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Înainte să vă rog să adoptăm ordinea de zi, aș dori să verific dacă toată lumea are cartela de vot pentru că trebuie să votăm. Dacă nu, vă rog să îi jucați, rugați pe asistent să meargă să le aducă. Nu, nu aveți cu dumneavoastră cartela? Bun. Dacă toată lumea are cartela de vot, putem să începem adoptarea ordinii de zi. Aș dori în primul rând să îmi cer scuze numele președintelui care se află la Washington în cadrul dialogului transatlantic. Primul vicepreședinte nici el nu poate participa la ședință și deci eu voi fi președintele acestei ședințe dacă toată lumea e de acord și sunt sigur că așa e, pentru că nu aveți de ales. Aș dori să vă spun că la punctul 7 de la ordinea de zi, deci delegația ad hoc la Zagreb, acest punct de, de pe ordinea de zi nu va avea loc. În 10 decembrie vom avea o primă dezbatere cu privire la uh, schimburile comerciale cu Japonia. La comunicările avem la uh, punctul 8, situația acordă, acordă, actuală a acordurilor de parteneriat economic, sper că toată lumea a primit scrisoarea și că putem ajunge la un acord. Dacă nu sunt obiecții, atunci considerăm ordinea de zi adoptată. Bine, mulțumesc. Punctul 2. Comunicările președintelui. A fost inclusă în dosarul membrelor uh, uh, toate uh, coordonatele corespondenților și dacă doriți puteți să vă adresați secretariatului. Aș dori să vă mai informez și că ședința noastră este transmisă pe internet, cu excepția ultimului punct de pe ordinea de zi, care va avea loc ușile închise. Aș dori să vă reamintesc că e prima reuniune uh, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, care ne extinde competențele. Trebuie să fiu foarte atent, pentru că s-ar putea ca colegii mei de partid să nu fie de acord cu mine, uh, Eh, trebuie să fiu prudent, dar având în vedere că vorbesc în calitate de președinte al Comisiei, sper să eh, fiu tolerat. E o zi de sărbătoare pentru partidul nostru și pentru comisia noastră, pentru că, iată, avem eh, competențe co-legislative în politica comercială comună. E un nou capitol în activitatea Parlamentului care începe astăzi. Și cred că ne așteaptă o ordine de zi foarte interesantă pe viitor și vă încurajez pe toți să uh, profitați din plin de aceste competențe noi pe care le aveți. Cred că mai târziu vom avea un reprezentant al comisiei în sală și aș dori să îl rog să ne spună care este implicația sau care sunt implicațiile acestui fapt pentru comisia noastră mai pe larg. Procesul verbal v-a fost transmis cu permisiunea dumneavoastră. Aș dori ca la sfârșitul acestei reuniuni să aprobăm procesul verbal. Dacă aveți obiecții sau întrebări, vă rog să le faceți în timpul ședinței sau chiar acum aveți uh, probleme deosebite. Se pare că nu. Așa cum spuneam la începutul acestei ședințe, vă rog să vă asigurați că aveți cartelele de vot cu dumneavoastră se pare însă că în ritmul în care avansăm uh, vom avea timp berechet. Putem trece la punctul 4, cea de-a doua revizuire a acordului de parteneri parteneriat ACPCE, acordul de la Cotonou. Voiam să îl rog pe domnul raportor să spună ceva înainte de vot, dacă dorește. Domnul Moreira nu este în sală. Raportorii din umbră poate doresc să intervină înainte de vot? Nu? Bun, atunci putem trece direct la vot. Alineatul 1, amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Alineatul 2. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se respinge. Alineatul 2, amendamentul 3. Nu, e, nu devine caduc pentru că amendamentul 2 nu a fost adoptat. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. E respins. Alineatul 3, amendamentul 4. Din câte am înțeles, amendamentul 5 urmează să fie combinat cu amendamentul 4. Însă le votăm separat. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Punctul, amendamentul 5 e combinat cu 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Alinatul 4. Avem aici un amendament oral. Dorește cineva să aducă obiecție la acest amendament oral? Doriți să uh, îl citiți? Toată lumea l-a primit, sper. Bun. Amendamentul oral din partea grupului PPE. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 6 uh, devine caduc. Amendamentul 7 avem o solicitare din partea socialiștilor de a avea un vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? A doua parte. Să respingem, îmi cer scuze, spune președintele. A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. a doua parte, se scuze președintele, am greșit alineatul 6, amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Alineatul 7, amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Am uitat de abțineri până acum dar nu se abține nimeni, văd. Deci se respinge. Și atunci trecem la votul final. Vot prin apel nominal. Cine este pentru? Vot prin apel nominal pentru proiectul de aviz. Da, nu ne grăbim. A votat toată lumea. Da, îmi cer scuze. Domnule președinte, nu am cartela de vot. Aș putea să vă informez că intenționez să votez pentru. Mulțumesc. Unsprezece plus unu, doisprezece voturi pentru. Îmi cer scuze. Mașina dumneavoastră nu funcționează. Sunteți pentru? Vă abțineți. Bun. Deci avem trei abțineri. 12 voturi pentru. 12 voturi exprimate. 12 voturi exprimate, 9 pentru, 2 abțineri. 10 voturi pentru. Îmi cer scuze pentru acest mic incident. E din vina mea. Următorul vot. Right. Sorry about that again. That's the votes are finished. Am terminat cu voturile. Putem trece la punctul 5. instrumentele de protecție comercială. We now come to the point... Ajungem la punctul de pernă de zi cu privire la instrumentele de protecție comercială. E vorba de reexaminarea măsurilor antidumping aplicabile anumitor articole de încălțăminte din piele provenind din China și Vietnam care urmează să devină caduce. E un subiect intens dezbătut. Am discutat, l-am discutat prendelete în cadrul nostru, am avut foarte multe documente. După această decizie de a impune uh, taxe în 2006, am adresat întrebări atât Comisiei cât și Consiliului. A sosit, iată, momentul să uh, avem o reexaminare a acestor măsuri antidumping, a căror Uh, perioadă a fost uh, în mod excepțional uh, limitată la 2 ani. În 2006 au existat puncte divergente între statele membre în timpul acestui proces de revizuire. Intrarea în vigoare recentă a Tratatului de la Lisabona ne arată că a sosit momentul ca instrumentele de protecție comercială ale Uniunii Europene să fie transparente, care să facă doar obiectul unor acte legislative? și nu uh, intereselor controversate ale statelor membre, ceea ce nu înseamnă că trebuie să ne dezbărăm de aceste noi atribuții, ci că trebuie să le folosim astfel încât, în, în mod realist, dar și eficient. Vom avea timp să discutăm viitorul instrumentelor de protecție comercială a Uniunii Europene în viitor, însă aș dori doar ca comisia noastră să-și exprime atitudinea și să pună la dispoziția Parlamentului fără întârziere toate uh, documentele confidențiale care până acum au fost trimise statelor membre prin intermediul comitetelor ad hoc. Pentru a reveni la Uh, încălțăminte, aș dori ca Comisia să ne facă o prezentare complexă și clară a cazurilor și a implicațiilor sistematice, a implicațiilor pe viitor. Trebuie să vă spun că cu toții sau mulți dintre dumneavoastră au uh, auzit dezbaterea pe această temă, este foarte importantă pentru Uniunea Europeană uh, atunci când se iau decizii de acest tip, noi considerăm că întotdeauna trebuie să le luăm într-un spirit de transparență și în comisia noastră să ne exprimăm pe șleau punctul de vedere. Statele membre, în anumite cazuri legate de instrumentele de protecție comercială, au poziții diferite. Voi asculta și sper ca Comisia să facă o declarație completă în legătură cu situația și diferendele dintre statele membre. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. Stefan Dupre. Stefan Dumpre, din partea Comisiei. Um, <clears throat> yes, um, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Știți că situația încălțămintei, uh, porturilor de încălțăminte, reprezintă un caz foarte complex. Uh, de la ancheta inițială până acum uh, a trecut uh, o bucată de vreme și acum avem uh, măsuri de reexaminare în temeiul uh, expirării măsurilor. Am făcut, am cercetat cu atenție situația pentru a înțelege bine toate aspectele acestui caz. Dacă e vorba de dumping, dacă acesta a fost dovedit, și dacă s-au continuat, uh, s-au continuat aceste operațiuni de dumping și um, dacă cineva a avut de suferit de pe urma acestui comportament uh, și dacă s-au uh, suferit prejudicii în continuare. Am studiat și aspectele legate de interesul comunitar și am comentat toate aceste aspecte. Pe baza studiilor uh, noastre am uh, redactat un document de 86 de pagini. Poate că nu este cazul să-l prezint aici în detaliu, dar principalele noastre concluzii au fost că S-au continuat activitățile de dumping, practicile de dumping și, după cum știți, în cadrul OMC, în cadrul acordului OMC, există anumite metode pe baza cărora se hotărăște dacă e vorba de practici de dumping sau nu. Am folosit aceste metode, e vorba de metoda țării analoage, așa este, se numește această metodă. Oricum, am uh, putut certifica faptul că practicile de dumping au continuat. De asemenea, am putut arăta că s-a suferit un prejudiciu pentru că a, deci aceste activități de dumping au continuat să aibă efecte prejudiciabile asupra industriei europene, dar această ramură a, făcut față um, acestei provocări, s-a ajustat, s-a adaptat și a supraviețuit în ciuda acestor practici de dumping, chiar dacă acestea au continuat. Uh, concluzia închetei noastre a fost că trebuie să continuăm măsurile luate pentru o nouă perioadă de timp. În ceea ce privește durata acesteia, pentru a o stabili, um, am ținut cont de mai mulți factori, am uh, ținut cont de proiect, procesul de adaptare și am ajuns la concluzia că Probabil dacă prelungim măsurile luate cu 15 luni, acest termen ar trebui să fie suficient. Am studiat de asemenea efectele acestor practici asupra altor actori eh, am încercat să vedem dacă aceste măsuri au eh, efecte asupra altcuiva, de exemplu asupra consumatorilor ne-am, uh, am observat că, efect, că aceste măsuri au avut foarte puține efecte sau chiar deloc asupra consumatorilor, pentru că prețurile de consum sunt fixate pe altă bază, nu pe baza mă, um, prețului acestor uh, produse la origine în momentul importului. Deci nu există consecințe importante asupra consumatorilor pe piața respectivă. De aceea am propus să prelungim aceste măsuri pentru o nouă perioadă. S-a ajuns la un acord în legătură cu această prelungire, statele membre au ajuns la un acord și procesul confirmării acestui acord, ă, transformărilor într-o decizie formală, este în curs. Dacă aveți întrebări, dacă doriți să vă dau detalii, bineînțeles pot să vorbesc zile întregi despre un astfel de caz, dar dacă aveți întrebări pot să vă dau detalii. Have any questions from the floor? Aveți întrebări, Daniel? Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Am uh, discutat uh, și la s-a discutat și la ultima ședință a Comitetului articolul 133 despre acest subiect. Uh, aș vrea să știu care au fost rezultatele acestor discuții și ce are de gând să facă Comisia în următoarele săptămâni pentru mm, în legătură cu această situație. Știu că măcar un stat membru consideră că trebuie să se uh, mențină această situație uh, și uh, întreb Comisia dacă are de gând să respecte recomandarea Comitetului articolul 133 în ceea ce privește um, încălțăminte. Aș vrea să știu dacă măsurile au efecte asupra instrumentelor noastre de protecție comercială. Aș vrea să știu ce are de gând să facă Comisia pentru um, a integra noile prerogative um, pe care le are Parlamentul, conform tratatului de la Lisabona, dacă Comisia uh, va conlucra cu Parlamentul în legătură cu aceste măsuri anti-dumping. Mulțumesc. Uh, dau uh, reprezentantului Comisiei cuvântul pentru a răspunde la întrebarea colegului. Efectele cazului privind încălțămintea trebuie să vă spun că am încercat să aplicăm foarte strict regulile și cred că și pe viitor trebuie să facem același lucru. Avem regulamentul care este cadrul care ne spune ce trebuie să facem și în astfel de cazuri în care, bineînțeles, există interese opuse, trebuie să avem atitudine cât mai tehnică să facem o analiză care uh, să se rezume doar la elementele specifice cazului. Cred că decizia pe care am luat-o a creat agitație de ambele părți, dar majoritatea statelor membre au confirmat că modul cel mai bun de a, a, de a aborda astfel de lucruri este să rămânem la nivel tehnic, la aplicarea regulamentului. Într-adevăr, am discutat aceste cazuri cu Parlamentul și vom continua să o facem. În ceea ce privește restul procesului de luare a deciziilor, cred că toate fac parte dintr-un proces global. în care um, comitologia trebuie respectată și implicarea diferitelor uh, comitete în consecință. Sper că v-am răspuns la întrebare. Vă mulțumim. Mai are cineva întrebări? Dacă nu, aș dori eu să pun câteva întrebări reprezentantului Comisiei. Ultima rundă, uh, Germania, Malta și Austria s-au abținut. Nu s-au mai opus. Poate Comisia să ne spună de ce aceste țări și-au schimbat atitudinea la această întâlnire și, din câte înțeleg eu, și poate Daniel știe mai bine aceste lucruri, că Germania s-a hotărât să se abțină cu condiția de a se pune capăt taxelor um, uh, acestor um, sancțiuni peste 15 luni, dar nu există astfel de garanții. Dar unii spun că s-a dat o astfel de garanție Germaniei. Pe ce bază, vă întreb eu? De asemenea, ați spus ați vorbit despre costurile pentru consumatori pe urma uh, introducerii acestor sancțiuni. Nu considerați că mulți uh, agenți comerciali în detail uh, sunt obligați să impună astfel de costuri pentru a uh, nu impune prețuri excesive consumatorilor în momente de criză financiară și economică. Uh, eu mă tem că riscăm să nu putem asigura uh, durabilitatea industriei europene de producătoare de încălțăminte. Deci, după părerea mea, acest uh, sector nu are decât o perioadă limitată pentru a absorbi aceste rezultate, pentru că altfel riscă să dea faliment. Puteți să îmi dați răspunsuri la uh, aceste întrebări? Um. Da. Nu sunt sigur că Germania, Malta și Austria s-au răzgândit. Că au fost convinse de valabilitatea propunerilor noastre. poziția inițială este aceea de a aștepta mai mult, a fost aceea de a aștepta mai multe informații um, în legătură cu acest caz și cred că am reușit să-i convingem și de aceea și-au uh, confirmat poziția în acest sens. Comisia consideră că aceasta este decizia cea bună. Am explicat în detalii acest caz. Anumite elemente încă nu erau clare, după părere, în mintea unilor, până la o fază foarte tardivă din cadrul acestui proces și pentru că părțile au încercat să-și avanseze argumentele. Un element care, din câte am înțeles, nu a fost clar pentru aceste țări până foarte târziu, a fost comparabilitatea produselor respective. Și, în funcție de persoana cu care vorbiți, e greu să, ca cineva să dea dovezi fără echivoc. Uh, am spus că aceste produse erau foarte comparabile, dar dovezi în legătură cu comparabilitatea acestor produse au uh, fost disponibile doar foarte târziu. Iată, care este, după părerea mea, un element major care a influențat decizia acestor țări. Pe de altă parte, Germania, de exemplu, a considerat că Uniunea Europeană trebuie să continue, își continue eforturile de ajustare și a cerut clarificări în legătură cu uh, viteza acestui proces de ajustare. Și a trebuit să căutăm răspunsul la această întrebare târziu, în uh, cadrul procesului. statele membre au ajuns până la urmă la o concluzie pentru că până la urmă au fost, am reușit să le convingem că suntem pe calea cea bună, facem progrese. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră legătură cu efectul asupra consumatorilor și a diferitelor uh, aspecte, elemente legate de preț, repet, efectul asupra consumatorilor a fost minim sau nul. După cum am explicat în document, mai ales importatorii au avut de suferit consecințe financiare a acestor sancțiuni. Am făcut de asemenea o analiză și anumită numitul test comunitar și pe baza acestuia ne-am dat seama că chiar dacă cu siguranță există efecte negative, gama de profit pe care o puteau avea la dispoziție importatorii era suficientă pentru ca aceștia să supraviețuiască de pe urma unei noi um, prelungiri acestor um, sancțiuni că importatorii nu vor avea de suferit daune prea mari. Produsele respective reprezintă aproximativ 7% din întreaga piață europeană a încălțămintei. Deci, într-adevăr, există efecte negative, dar nu se poate spune în mod credibil că astfel s-a pus în pericol uh, însăși activitatea importatorilor. În ceea ce privește comercianții în detai, ne putem închipui că importatorii au pus pre, făcut presiune asupra lor pentru a-și asuma o parte din costuri. Dar revin și aici la cifrele pe care le am la dispoziție. 93% din încălțăminte nu suferă aceste, de, aceste, de pe urma acestor măsuri, deci gama de produse oferite de comercianții în detalii, dacă nu uităm faptul că această parte reprezintă o parte mică din uh, oferta totală, bineînțeles, uh, producția poate să fie delocalizată, dar vânzarea nu poate să fie delocalizată pentru că consumatorii nu se duc până în China ca să-și cumpere pantofi. Nu cred că aceasta este uh, excursia sau vacanța pe care și-o doresc toți uh, europenii. Um, Daniel. Probabil că nu, într-adevăr, Daniel. Äh, äh, Mulțumesc, nu vreau să existe neînțelegeri și pentru a evita aceste neînțelegeri, cred că ar fi bine ca Comisia să extindă măsurile comerciale. Dar, dat fiind că acum avem la dispoziție tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare, cred că ar uh, trebui să avem un act normativ uh, sau orice fel de, de act uh, de lege pentru a extinde aceste măsuri comerciale. Așa stau lucrurile sau putem folosi um, um, actele normative comerciale mai vechi. În um, caz contrar, Parlamentul sau Consiliul ar trebui să își dea acordul în cazul unei asemenea acțiuni întreprinse de comisie. Nu mi s-a adus la cunoștință acest lucru în ultima săptămână și aș vrea, care, care, aș vrea să știu care ar fi temeiul legal pentru extinderea acestor măsuri comerciale. Avem și un reprezentant al, al din partea a serviciului juridic, dar putem să dăm cuvântul comisiei. Reprezentantul comisiei, dacă avem aici un reprezentant din partea serviciului juridic, aș prefera să, să ne dea un răspuns. Yeah, um, we have actually replied to this question in our legal Am răspuns um, în avizul uh, nostru juridic, iar uh, Uh, vreau să vă spun că legislația din 96 se aplică în continuare chiar și în situația intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Asta nu înseamnă că acest regulament, această legislație nu poate fi modificată, însă acest lucru trebuie să se întâmple prin legislație uh, primară și uh, obișnuită, iar Parlamentul trebuie să fie colegiuitor. Până atunci trebuie să ne folosim de legislația de până acum, astfel încât hotărârile individuale ceea ce privește antidumpingul sunt luate în continuare de Consiliu. Domnul președinte, iată deci am găsit răspuns la întrebarea mea privind situația Germanii. E vorba de modul în care va primi Germania garanții că legislația antidumping pe care au cerut-o, e bine, va trebui să obțină un acord în Consiliu în ceea ce privește finalizarea uh, Um, legislația antidumping după perioada de 15 luni, dacă uh, au cerut uh, un, un răspuns cantitativ, voiau ca această legislație să uh, aibă o finalizare clară în 15 luni, atunci e clar că Consiliul trebuie să ajungă la un acord în acest sens. Bun, am înțeles. Decizia care impune antidumpingul aparține Consiliului. Aceasta va fi hotărârea care va impune termenul limită. Any, any further question? Mai aveți întrebări? Mulțumesc, Stefan, pentru că a, ai fost prezent la multe reuniuni ale noastre și ea ne-a explicat hotărârile comisiei, chiar dacă eu n-am fost totdeauna de acord, dar fi, dar fi în poziția mea de apărător al pieței libere. Dar uh, îți mulțumesc în numele acestei comisii pentru modul în care ai discutat cu noi de fiecare dată și acum uh, în, uh, în lumina ratificării tratatului de la Lisabona, sper să fiți în continuare deschis cu comisia noastră și să ne informați Uh, cu privire la legislație și motivele uh, pentru nu, motivele acesteia. Vă mulțumesc. Uh, <clears throat> Next item is item six. <clears throat> Următorul punct este punctul 6 de pe ordinea de zi. După cum știți, avem o delegație în Spania. Sper că nu v-ați dus la coride, nu? Această delegație a, a discutat cu reprezentanții guvernului înainte de președinția spaniolă în domeniul comerțului. A, vizitat uh, o seamă de companii care fac export cu țări terțe, cu lumea a treia. Vreau să îl rog pe domnul Kazak uh, să ne uh, povestească despre ce s-a întâmplat în această delegație. Uh, vă rog. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Așa cum ați spus, uh, o delegație a Comisiei noastre pentru Comerț Internațional, internațional, internațional a fost în Spania, uh, la Madrid și la Pamplona pentru a se întâlni cu autoritățile regionale și apoi cu miniștri, cu secretari generali uh, din ministerele responsabile cu comerțul internațional. Ne-am întâlnit în regiunea Navar, Navara și cu doi reprezentanți ai unor mari întreprinderi de la Pamplona, care sunt specializate în uh, domeniul surselor de energie regenerabile. Această vizită avea ca obiectiv analizarea provocărilor care vor apărea în cadrul următoarei președinții spaniole, mai ales în domeniul comerțului internațional. Cred că această președinție și cu toți am subliniat acest lucru, este vorba de faptul că președinția spaniolă își va începe activitatea într-un moment crucial, e vorba de ratificarea tratatului de la Lisabona și rolul esențial pe care Parlamentul European și Comisia noastră îl vor juca în cadrul acestui tratat de la Lisabona. În ceea ce privește punerea în aplicare a politicii comerciale comune. Acest rol a fost uh, menționat în uh, cadrul dialogurilor noastre cu președintele Parlamentului din Navara și cu directorii companiilor, precum și cu ministrul pentru comerț internațional de la Madrid și cu secretarul de stat pentru afaceri europene. Vă pot spune că președinția spaniolă se pregătește pentru un scop foarte ambițios și anume acela de a se ocupa într-un mod dinamic de toate chestiunile restante de un anumit timp și care necesită o acțiune decisivă, o acțiune foarte dinamică din partea responsabililor spanioli și europeni în același timp. Am uh, vorbit de negocierile de la Doha și negocierile pentru încheierea acordurilor comerciale cu un număr de țări, pentru președinția spaniolă se va pune accentul pe țările din America de Sud și, în egală măsură, s-a vorbit despre negocierile din uh, cadrul uh, inițiativei uh, Uniunii euro Euro-Mediteranene. Iată, aceste obiective doresc să transforme comerțul internațional într-un instrument necesar de combatere a crizei economice și de soluționarea acesteia ajungând la o redresare economică durabilă care va permite dezvoltarea relațiilor comerciale cu țările terțe. Ne-a impresionat în Navara faptul că în cadrul și în, și în uh, cadrul reuniunii, reuniunii de la Copenhaga privind schimbările climatice, uh, această regiune, a fost subliniat faptul că această regiune a subliniat foarte mult în ceea ce privește sursele de energie regenerabile. Ne-am întâlnit uh, cu doi reprezentanți ai mediului de la afaceri, cu uh, M. Torres și Acționa Energia, care reprezintă, uh, care este o companie lider mondial în domeniul energiei uh, eoliene. Au instalat peste 200 de parcuri eoliene în toată lumea și deci am înțeles uh, foarte clar că regiunea Navara ajunsese la un rezultat foarte special. Este vorba de 50% din energia regiunii era furnizată din surse de energie regenerabile. Am discutat în egală măsură și piedicile cu care se confruntă uh, directorii de companii Uh, din Spania și din Europa, în general, în momentul în care întreprind acțiuni comerciale cu țările terțe și am vorbit despre rolul Parlamentului European pentru a înlesni schimburile comerciale și pentru a înlesni în egală măsură comerțul lin, precum și posibilitatea companiilor de a stabili contacte directe și rodnice cu, parla, cu partenerilor economici. După mine, această vizită a fost um, de bun augur, foarte interesantă pentru noi și așteptăm cu nerăbdare întâlnirile de la începutul anului viitor în cadrul comisiei noastre cu Ministrul pentru Comerț Spaniol și cu reprezentanții guvernului spaniol pentru a discuta modul în care, în cadrul punerii în aplicare a tratatului de la Lisabona, aceste obiective foarte ambițioase pe care le-am pus pe hârtie vor, uh, se vor materializa și vor fi puse în practică. Iată, aveți deci o, o prezentare exhaustivă privind vizita noastră în documentele dumneavoastră și o notă foarte interesantă elaborată de serviciile Parlamentului privind obiectivele președinției, președinției spaniole. Dacă aveți întrebări, sunt gata să vă răspund. Vă mulțumesc. Um, <coughs> thank you, Mr. Kazak. Um, mulțumesc foarte mult. Sunt întrebări? I would just like to thank you for leading Vă mulțumesc pentru faptul că ați prezidat această delegație din, formată din șapte membri, un succes răsunător pentru comisia noastră, fiindcă adesea membrii se înscriu la o delegație, spun că vor să meargă și până la urmă nu merg. Mi s-a întâmplat și mie acest lucru, dar eu am, am uh, fost în Pamplona acum zeci de ani, uh, cred că lucrurile s-au schimbat foarte mult. Eu atunci am fost la distracție, acum nu știu dacă lucrurile ar mai sta așa. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, uh, președinția spaniolă va juca un rol foarte important, foarte interesant. Mai dorește cineva să mai adauge ceva dintre participanții la această delegație, de pildă? Bun. Văd că niciunul dintre membrii acestei delegații nu este prezent astăzi. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru uh, activitatea dumneavoastră în sânul acestei delegații, care se pare că a fost înclunată de succes. Punctul 7 de pe ordinea de zi, vă amintiți că, uh, parte des, că am vorbit despre delegația uh, în Zagreb și Croația. Aceasta a fost uh, înlocuită pentru... a fost amânată pentru întâlnirea noastră din 10 decembrie. Putem să trecem acum la noile evoluții din la situația actuală a acordurilor de parteneriat economic. A, a, discuțiile în această în această comisie au fost un fel de muncă sisifică și s au discutat de fiecare dată pentru că multe companii nu aveau acces pe piață, mai ales în, în țări care au posibilități foarte mari la nivel european. Această piață a achizițiilor publice reprezintă 16% din PIB, iată de ce este foarte importantă pentru noi. IMCO pregătește un uh, raport din proprie inițiativă în ceea ce privește evoluția achizițiilor publice. Principalii mm, parteneri comerciali au practici restrictive în ceea ce privește achizițiile publice. Este un fel de mecanism de protecție comercială și Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri aici. Vreau să vă spun că piețele Uniunii Europene sunt cele mai deschise în domeniul achizițiilor publice și aici este foarte important să vedem care este situația pe piața internă a Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm că piața noastră internă își respectă obligațiile internaționale și că în, acest, în același timp nu permite o exploatare incorrectă uh, din partea unor țări terțe și că achizițiile publice și comerțul se desfășoară uh, într-o atmosferă de reciprocitate. Anica dorește să ia cuvântul, se pare. Da, mai întâi o să ia cuvântul doamna raportor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mówić moim ojczystym języku. Pot să vorbesc limba maternă, nu-i așa? Bun. Sunt de acord cu ce a spus, domnule președinte. Sunt de acord că aceste chestiuni sunt foarte importante pentru comerțul național cât și internațional. Și am spus pe bună dreptate că că este vorba de 16% din PIB. Acest lucru a sporit concurența și, bineînțeles, mai avem uh, multe de făcut, mai rămâne cale lungă de bătut pentru a ne folosi de toate posibilitățile pe care ni le oferă piața internă în acest domeniu dar, în același timp, avem și foarte multe posibilități în domeniul comerțului internațional. Din păcate, se pare că această părere nu este, împărțit, nu este împărtășită de partenerii noștri internaționali, fiindcă majoritatea acestora folosesc uh, practici restrictive în ceea ce privește achizițiile publice, o, o, cu atât mai important în această uh, situație de criză economică. Uh, pentru exportatorii Uniunea Europeană, acest domeniu nu este destul de folosit. Unele companii lideri nu pot să folosească de aceste piețe din cauza unor practici discriminatorii, ceea ce reprezintă o lovitură pentru IMM-uri care reprezintă un mare potențial inovator, dar care nu posedă destule Ah, destule finanțe care să le permită să obțină contracte cu uh, guvernele țărilor terțe. La ora actuală se revizuiesc aceste acorduri și sunt de părere că aceste noi documente ar putea răspunde așteptărilor întreprinderilor. Dar uh, lucrurile s-ar schimba mai mult dacă am ajunge la un acord între toate statele membre și cel puțin majoritatea stat, statelor membre a Organizației Mondiale a Comerțului. Înțeleg că pe termen lung acestea sunt și ideile Uniunii Europene, astfel încât m-aș bucura ca reprezentantul Comisiei să prezinte starea de fapt în ceea ce privește revizuirea acestor acorduri privind achizițiile publice. Deschiderea în acest domeniu se face și prin negocieri bilaterale cu țările terțe. Am semnat deja astfel de acorduri cu Chile și Mexic, precum și APE cu acordul de parteneriat economic cu California. Ni s-a spus că noua generație a acestor acorduri va include și achizițiile publice. Aș dori totuși ca reprezentantul Comisiei Europene să-mi spună în ce măsură acordurile în curs de negociere la ora actuală vor ține cont, de pildă în ceea ce privește achizițiile publice, aceste acorduri vor ține cont de chestiunile sociale sau de protecția mediului? Conchid, domnule președinte, prin a, vă da unele informații privind calendarul. Propunerea de aviz uh, vă voi prezenta eu pe 8 sau 11 ianuarie, în momentul în care ne vom relua lucrările după sărbătorile de Crăciun. Raportul va fi discutat pe 27 ianuarie și amendamente se pot depune până pe 29 ianuarie, iar votul în cadrul comisiei noastre va avea loc pe 23 februarie. Iată tot ce am avut de spus. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, thank you, Mrs. <coughs> Can I, uh... Mulțumesc foarte mult și acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Sunt Spiegel de la DigiMarket, de la unitatea care se ocupă de achizițiile publice și uh, Uh, particip la ședința dumneavoastră de a urmări dezbaterea cu privire acest raport din proprie inițiativă care e pregătit acum de doamna Rură. În ceea ce ne privește pe noi, acest raport se axează pe o serie de probleme a probleme legate de piața internă, precum uh, achizițiile publice în Uniunea Europeană. Doamna Râle, doamna raportor, ne-a spus că se va axa pe două probleme juridice. În primul rând, relațiile publice și, în al doilea rând, introducerea obiectivelor uh, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona cu privire la achizițiile publice. Se discută acest subiect foarte mult în țări, uh, licitațiile verzi ecologice, uh, licitațiile sociale, durabile și inovatoare. Eu doresc să urmăresc dezbaterea pe aceste teme și sunt gata să mă exprim pe marginea acestor puncte. Din păcate însă, nu vă pot informa în legătură cu situația actuală legată de acordurile cu țările terțe, având în vedere că această problemă nu e de competența unității noastre. Dacă vă interesează o astfel de situație, voi transmite mesajul și, sigur, ulterior veți primi aceste informații. Doamna raportor, doriți să iați cuvântul? Cred că e o propunere foarte bună dacă doriți să vă rog să transmiteți uh, uh, întrebările mele unității care se ocupă de acest subiect, m-aș bucura să primesc un răspuns în scris. Sunt de acord și eu, spune domnul președinte. Aș dori să pun o întrebare reprezentantului Comisiei. Vorbeați despre piața internă și situația achizițiilor publice în Uniunea Europeană. Eu crezusem că ne aflăm în, într-o situație în care piața noastră este deschisă, liberalizată. Uh, se poate deschide, se poate liberaliza și mai mult piața europeană, pentru că spuneați înainte că vă referiți doar la piața internă. Aș dori să știu care este situația actuală uh, referitoare la accesul la achizițiile publice în țări din afara Uniunii Europene reprezentantul Comisiei. În general, așa cum spuneați dumneavoastră, piața noastră este în mare măsură liberalizată, mai ales în ceea ce privește uh, țările care organizează licitații publice. Totuși, în alte state membre, situația este diferită. E la latitudinea statelor membre dacă doresc să facă publice licitațiile sau nu și recent au avut loc uh, dezbateri politice la Comisie în legătură cu participarea unor uh, companii chinezești în șantiere în, uh, de mare anvergură în statele membre. Însă să nu uităm că avem și această dezbatere în ceea ce privește extinderea rețelei cu privire la licitații, însă încă o dată aș dori să la colegii de la unitatea C1. Yeah. Um, we've just suggested that... Tocmai ni se spune că poate, se sugerează că poate la uh, ședința următoare ar putea să vină persoana uh, competentă. Poate puteți păstra legătura cu doamna Hamzaki și vom putea să organizăm lucrurile pentru ca data viitoare să putem discuta la următoarea ședință. Reprezentantul Comisiei îmi cer scuze încă o dată. Eu mă refer doar la raportul Rule și pentru că în forma sa actuală acest raport se axează doar pe problemele legate de piața internă. Eu am fost trimit aici pentru a mă referi la aceste probleme. Sigur că vom, uh, ne vom organiza astfel încât să vă putem uh, transmite informația pe care o doriți. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. E un subiect care ne preocupă pe noi mulți uh, din comisia noastră și de aceea am uh, cerut prezența dumneavoastră aici și sunt sigur că doamna Hamzaki va păstra legătura cu dumneavoastră și se va asigura că la următoarea ședință vor uh, participa persoanele competente. Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, putem trece la punctul 8. Situația actuală a acordurilor de parteneriat economic. Cu toții, cred, suntem la curent în legătură cu situația actuală a acordurilor de parteneriat uh, economic și cu țările ACP, aș putea poate, fără a intra în detalii, să vă reamintesc câteva aspecte în ultimul mandat uh, David Martin și alți raportori, nu-i văd în sală, s-au ocupat de acest subiect. Daniel Dada da, și Daniel Caspar, într-adevăr ei uh, s-au ocupat de aceste acorduri. Însă aș dori să vă spun că pentru noi aceste noi acorduri de parteneriat economic sunt acorduri comerciale. Ele vizează comerțul cu bunuri și nu o problemă de dezvoltare. Acest, această nouă rundă de acorduri de parteneriat economic sunt uh, comerciale. Grație eforturilor secretariatului, ale eforturilor mele personale, am luptat uh, cu Comisia de multe ori pe această temă uh, e foarte important faptul că am avut un acord din uh, cele șase uh, acorduri cu ACP-urile, acordurile cu Caraibele. Parlamentul a validat acest acord din 2004. Comisia monitorizează acordurile de parteneriat economic cu aceste țări. Am avut o ședință cu, ședință, cu ușile închise, cu ambasadorii din uh, um, diversele țări, regiuni implicate și cu societatea civilă. E un angajament de lungă durată al Comisiei noastre uh, Acum aș dori să îl rog pe reprezentantul uh, Comisiei să ne spună care este situația cu acordurile de parteneriat economic interimare și cu uh, viitorul acestor uh, acorduri. Domnul Ronca, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Direcția Generală Development și Trade de la Comisie au pregătit un uh, document, l-au publicat în octombrie 2009 pe acest subiect și, din câte am înțeles, v-a fost uh, transmis. Sau a fost uh, trimis Parlamentului European, în orice caz. Iată, ne aflăm la începutul lunii decembrie, deci aș dori să mă refer la aspectele care s-au schimbat recent, la ultimile evoluții din acest domeniu în uh, ceea ce privește Caraibele, după cum spuneați, acordul cu uh, Caraibe a fost încheiat, e un acord cuprinzător, e vorba de un acord regional. Însă semnătura unei țări lipsește, e vorba de semnătura uh, Haiti, care este țara cea mai puțin uh, dezvoltată din această regiune. De atunci, Haiti se pregătește să semneze, se pare că va semna în curând acest acord, în urma dorinței Uniunii Europene de a uh, accepta adaptările uh, de tarife vamale solicitate de această țară. Sperăm să putem continua și să putem semna acest acord la prima uh, ședință a Consiliului cu țările Caraibe Uh, care va avea loc la începutul anului 2010, la o dată care va fi fixată ulterior. Mai am o informație pe care o dețin și s-ar putea să fie o noutate pentru dumneavoastră. E legătură, în legătură cu faptul că și Fiji a hotărât să semneze acordul de parteneriat economic, economic interimar, ca și uh, Papua Noua Guinee înainte. Avem evoluții pozitive, dar nu am fixat o dată, însă e vorba doar de detalii tehnice care mai trebuie definitivate. Încă nu vă pot da informații similare în legătură cu celelalte țări din regiune, țările din comunitatea est-africană, Ghana, Namibia, uh, insulele Comore și Zambia, Însă aș dori să vă asigur că vom continua să depunem eforturi pentru a obține semnarea acestor acorduri cât mai repede în viitorul apropiat. referitor la negocierile în legătură cu acordurile de parteneriat economic actuale, aș dori să vă vorbesc de negocierile cu uh, Africa de Vest. Ele sunt foarte avansate, însă e foarte clar că, în ciuda intențiilor bune, uh, data uh, limită de, din 9 octombrie a fost ratată și nu vom putea finaliza negocierile în acest an, însă sperăm să intensificăm eforturile și să finalizăm aceste acorduri la începutul anului 2010. Domnule președinte, știu că nu avem prea mult timp la dispoziție, aș dori să mă opresc aici. Suntem conștienți de faptul că aceste acorduri de parteneriat economic trebuie în continuare dezbătute, nu doar în cadrul comisiei dumneavoastră, ci și cu părțile implicate în general și, de fapt, uh, sunt planificate pentru 2010 seminarii în uh, regiune pe tema acordurilor de parteneriat economic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Daniel. Mulțumesc, aș uh, dori să adresez o întrebare. Când domnul de Hucht a fost numit comisar competent, am citit în presă că domnul de Hucht în trecut s-a ocupat de țările în curs de dezvoltare și că în cadrul acestor acorduri de parteneriat uh, economic Doamna Ashton, antecesoarea sa, nu a făcut foarte mult. Citez o informație care a apărut în presă. Aș dori să știu dacă în ultimile șase luni uh, negocierile în ce privește acordurile de parteneriat economic nu au avansat prea mult. Ni se spune ce țări vor semna acestor acorduri, însă mă întreb care sunt progresele înregistrate, pentru că, dacă am înțeles bine explicațiile dumneavoastră, nu prea au existat astfel de progrese. Mă întreb dacă au apărut noutăți, dacă avem noi negocieri în curs, dacă acordurile de parteneriat economic vor fi cu adevărat semnate, când vor fi semnate, iată întrebarea mea. Well, like Daniel, I would like to see development. Am uh, dori ca aceste acorduri de parteneriat economic să fie cât mai repede semnate, însă cred că strategia Comisiei e potrivită respectiv că noi nu încercăm țările din Africa, de exemplu, să le hărțuim, nu încercăm să le obligăm uh, să semneze acordurile definitive. Avem aceste acorduri interimare în conformitate cu normele OCM deci, noi dorim ca toată lumea să înțeleagă în ce constau aceste acorduri, transmitem multe informații și am dorit ca toată lumea să vadă cum am, au funcționat ele cu Caraibele. Săptămâna trecută am fost acolo și ne-am dat seama că uh, Carel de Gud la, la audiere nu a dorit să vorbească prea mult. El uh, dorea ca uh, comisarul pentru uh, dezvoltare să vorbească mai mult. El ne-a spus că va ști mai multe despre aceste acorduri când va fi cu adevărat comisar pentru comerț, însă în orice caz spunea că nu trebuie să ne privim. Mulțumesc, David. E o veste bună, dacă e de acord cu noi. Dorește cineva să mai pună întrebări? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spunea domnul Martin, aș, am putea spune ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Ruanda când am uh, discutat uh, într-o sesiune separată APE-urile și ce mi s-a părut uh, interesant a fost poziția colegilor din țările ACP. Având în vedere că această reuniune a avut loc în Ruanda, într-o țară care are una dintre economiile cele mai dezvoltate sau care se dezvoltă cel mai rapid în Africa, uh, ne aflam într-o situație foarte ciudată, pentru că ne aflam într-o țară care nu semnase un acord de parteneriat economic. Uh, alte trei țări mai mici, Lizoto, Swaziland și Botswana, semnaseră SADEC și, dacă am înțeles eu bine, și Mozambicul. La această ședință, domnul Rasmussen, copreședintele ACP, a spus că e greu să încheiem aceste acorduri de parteneriat economic pentru că uh, produsele africane nu pot să facă concurență produselor europene și am dorit ca aceste acorduri de parteneriat economic să fie însoțite de măsuri de sprijin a comerțului din partea Uniunii Europene, tocmai pentru ca aceste noi uh, tipuri de acord să funcționeze. Data trecută, când am fost la Geneva pentru cometul director, îmi amintesc că ne-am întâlnit cu un coleg din Namibia care spunea că uh, pe piața din Vinduc, cel puțin așa spunea ea, se pot găsi proiecte europene care sunt mai ieftine decât produsele din Namibia. Sigur că e o consecință a unor subvenții la export uh, pe care le acordăm noi produselor noastre. Deci vă spun toate aceste lucruri pentru a vă spune că nu m-a impresionat deloc poziția comisiei, a directorului Thompson, care a fost și el acolo. După părerea mea, nu există niciun fel de strategie foarte clară la comisie. Din păcate, asta am constatat eu în legătură cu aceste acorduri de parteneriat economic. Însă aș mai sublinia că poate că ar trebui să încercăm să mergem pe trei direcții. În primul rând, ca Parlamentul European să aibă un rol mai puternic, ar trebui să avem un rol mai important de consultare, la fel cum are Comisia un mandat în negocierea, acest, ă, negocierea acestor acorduri de parteneriat economic, cred că ar trebui să, ă, să nu uităm că avem ă, dreptul de aviz de consultare, însă cred că ar trebui să fim uh, implicați într-o fază preliminară. În al doilea rând, ar trebui să discutăm cu țările ACP aceste AP-uri în mod mai structurat. Nu numai să discutăm aceste acorduri, ci să vorbim, să discutăm și despre procedurile noastre, de exemplu politicile culturale, subvențiile la export și așa mai departe, pentru că, într-o anumită măsură, ele ar trebui să facă parte și ele din acest pachet. Și având în vedere faptul că am discutat cu ambasadorii țărilor ACP în Rwanda, cred că ar trebui să ne referim mai mult și la modul în care negociem. Cum uh, Uh, abordăm partenerii noștri din țările ACP, pentru că adesea ei consideră că aceste ape uri sunt uh, niște lucruri care sunt impuse și nu că uh, ele le-ar aduce beneficii și lor. Și poate că această problemă ar putea fi rezolvată. Mulțumesc. Vă rog, domnul Jano, Jabu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare. Doamna comisar Ashton, când a participat la ultima noastră ședință, ne spunea că comisia se dore, eh, la comisie se dorește o mai mare flexibilitate în legătură cu aplicarea clauzei națiunii cele mai favorizate, tocmai pentru a înlăsni eh, procesul de integrare regională. Aș dori să știu mai multe în legătură cu această poziție a Comisiei referitoare la APE-uri? Și a doua întrebare, eu nu am fost uh, în Rwanda, însă din câte am înțeles, a, a fost acolo luată o poziție foarte puternică cu privire la Copenhaga uh, în legătură cu Uh, problemele legate de despăduriri, uh, țările din sud și așa mai departe. Ar trebui să știu dacă, cel puțin în ceea ce privește Comisia, se dorește integrarea laturii climă în negocierea ape urilor mai ales tot ce înseamnă liberalizarea produselor forestiere sau transferul de tehnologii, toate elementele comerciale care ori pot uh, avea o cauză în încălzirea climatică sau, din contră, o pot combate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul uh, reprezentantului Comisiei, aș dori să pun și eu câteva întrebări. Foarte pe scurt, ați vorbit despre acordul CARIFORUM. Ați putea să ne spuneți care este situația pe această temă mai pe larg? care ar fi instituțiile care vor fi instituite în urma acestui acord CARIFORUM. A doua întrebare. Comisia noastră nu a primit o informație cu privire la starea de a, fapt. Puteți să ne transmiteți textul final și apoi în legătură cu ce spunea David referitor la situația din Africa. Mă întreb dacă Comisia poate să ne confirme faptul că data limită uh, pentru cele trei blocuri de negociere ar fi mai 2010. Consideră că această dată este realistă. Mă, uh, mă, mă opresc aici. Thank you. Mulțumim, domnule președinte. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră interesante dar cred că unele sunt adresate domnului de Hucht și nu mie personal. Sunt întrebări de natură foarte politică, pe care cu siguranță nu doriți să le discutați cu mine, un funcționar mm, de la Direcția Generală Trade. Acestea fiind spuse, cred că informațiile pe care v-am pus la dispoziție răspund în parte la ceea ce s-a spus în presă, că în uh, timpul mandatului doamnei Aște nu s-a întâmplat nimic. Uh, cred că acestea sunt dovezi care contrazic uh, depresia care ar fi putut fi creată de citirea acestor articole de presă. Și aceasta este o dezbatere pe care ați putea avea cu dânsa sau cu succesorul dânsei. Din câte am înțeles, domnul comisar de Hăcht deja um, a transmis anumite mesaje în legătură cu modul în care vede el uh, acordurile EPA, dar, uh, din câte înțeleg eu, uh, Comisia nu are obiceiul de a hărțui țările ACP în negocierile acordurilor EPA. Și, în acest sens, cred că în acest sens, linia Comisiei va rămâne aceeași ca și în timpul mandatului doamnei Ashton. Legătură cu observațiile dumneavoastră legate de anumite chestiuni discutate la adunarea parlamentară comună, sunt uh, bine cunoscute de comisie. Noi considerăm că procesul EPA include mecanisme de rezolvarea problemelor legate de concurența neloială sau de nivelul de competitivitate și are calendare și măsuri de sprijin tocmai pentru a contracara astfel de diferențe. Problema exporturilor subvenționate este una pe care o cunoaștem foarte bine. Bineînțeles, acesta nu este doar de um, nu este legată doar de acordurile EPA, dar uh, în acest cadru EPA oferă un alt for de căutarea unor soluții satisfăcătoare. Dar uh, nu este o problemă um, strict caracteristică a acordurilor EPA. legătură cu întrebarea dumneavoastră privind flexibilitatea introdusă de doamna comisar Ashton în legătură cu uh, clauza națiunii cele mai favorizate și integrarea regională este una foarte interesantă pentru că o astfel de clauză este una de nediscriminare, de fapt. O clauză antidiscriminare și aceasta nu are nicio caracteristică care să stea în calea unei integrări regionale de nivel mai ridicat. Din potrivă, partenerii noștri comerciali păstrează, păstrează dreptul de a se trata unii pe alții mai bine decât Uniunea Europeană în relațiile comerciale cu aceasta. Deci nu pune probleme, această clauză nu pune problemă uh, Um, integrării regionale. De asemenea, acordurile EPA oferă un cadru de discutare al măsurilor de mediu, cel puțin după părerea Comisiei. Acordul interimar de parteneriat cu Camerunul include uh, prevederi legate de păduri și de și um, chestiuni legate de bunurile care nu fac rău mediului. Comisia, bineînțeles, trebuie să cântărească cu grijă cât de departe putem merge în, în uh, aceste acorduri și atitudinea depinde și de cea a partenerilor. Ați uh, menționat uh, acordurile cu insulele, cu țările din Caraibe. Instituțiile comune încă nu s-au întâlnit și încerc și um, facem eforturi pentru ca prima ședință a Consiliului uh, pentru acordul cu Caraibele să se întâlnească pentru prima dată la începutul anului 2010. Sperăm că vom reuși. Documentul privind situația din, de fapt, uh, de la adunarea parlamentară comună. Cred că este acum învechit. Documentul pe care vi l-am pus la dispoziție este mai complet. Dar dacă doriți, putem să vi-l prezentăm și în altă formă. Dar oricum, documentul pe care vi l-am dat noi este cel care este cel mai recent privind situația privind EPA, cu cele câteva evoluții recente pe care vi le-am prezentat. Și în fine, domnule președinte, v-am rămas dator cu un răspuns la întrebarea privind uh, realismul datei mai 2010, eu nu pot să comentez cât este de realistă această dată. S-au, tratat, s-au pus multe termene în trecut, dar din motive dar nu pot să vă dau un răspuns strict tehnic uh, în legătură cu fezibilitatea acestei date. Mulțumesc! Uh, Înainte de a da cuvântul lui David, nu suntem siguri dacă am primit sau nu documentul, deci v-am fi recunoscător dacă ați putea retrimite documentul uh, informativ pentru că s-ar putea să nu-l fi primit. Dacă îl, îl mai trimiteți odată, îl vom trimite tuturor membrilor comisiei. David? Thanks. I wanted to come back on the MF. Am vrut să revin uh, asupra clauzei națiunii cele mai favorizate. E vorba de un acord în plenară în cadrul pachetului nostru de negocieri și s-a referit mai puțin la integrarea regională și mai mult la libertatea țărilor din Cariforum de a încheia acorduri preferențiale fără ca și noi să cerem aceleași drepturi. Nu s-a intrat în detalii în acord, dar mă întreb dacă țările din Caraibe ajung la un acord cu Statele Unite, de ce țările europene nu ar putea insista prin această clauză să primească aceleași uh, favoruri. Dar dacă țările din Caraibe ajung la un acord cu țările din Africa, nu, uh, Uniunea Europeană nu ar trebui să ceară prin această clauză în mod automat aceleași drepturi presupun că acordul EPA cu coliformul uh, este prea um, există de prea puțină vreme ca să avem răspunsul la toate aceste întrebări. Așteptăm să vedem cum va aplica Comisia nu doar acest acord, dar și altele de acest tip. Well, thank you very much. Vă mulțumesc. Da, tocmai asta e problema. Este legată de discriminarea care ar putea fi compara- s-ar putea um, confrunta Uniunea Europeană în față de alți parteneri comerciali majori, dar um, această clauză nu s-ar aplica în cazul unui acord între țările din Caraibes și Africa. Ideea nu a fost niciodată ca această clauză să acopere o astfel de relație comercială. Dacă nu mai aveți alte întrebări, sunt sigur că vom mai discuta despre această temă în comisia noastră și vom uh, urmări cu atenție evoluția situației. Vă mulțumesc pentru prezență. Acum urez bun venit lui Peter Balas la ședința uh, comisiei noastre. Vă mulțumesc uh, pentru prezență și mulțumesc pentru faptul că ne vorbiți despre uh, situația privind acordurile EPA, care este una importantă pentru mulți dintre noi. Mulțumesc și comisiei. Trec la punctul 9, cea de-a șaptea conferință ministerială a OMC de la Geneva. Fost uh, prezenți uh, aproape 3.000 de persoane au fost prezente la această conferință din 153 de țări. S-a discutat sistemul uh, de comerț multilateral și criza economică care se pare că ne afectează pe toți. Această conferință a avut uh, um, loc în paralel cu o întâlnire a miniștrilor cu ses- și cu sesiunea și în paralel cu plenara s-au organizat și două sesiuni de lucru, activitățile OMC, programul uh, de lucru al rundei de la Doha și ajutorul pentru dezvoltare. Întotdeauna am considerat că cu cât putem ajunge mai repede la un acord la OMC, cu atât Uniunea Europeană va avea mai multe oportunități, precum și Africa, de altfel, vor putea depăși problemele globale, financiare și comerciale. Întotdeauna am, crea, am crezut în oportunitățile oferite de piața liberă, de comerțul liber. Am considerat întotdeauna că comerțul ne va permite să ieșim mai repede în perio- din perioadele de recesiune economică delegația noastră a făcut parte din delegația uh, comunităților uh, europene. Domnul Pascal Lamy, doamna Ashton, doamna Fisher Bowl, uh, ministrul suedez al comerțului, a organizat o întâlnire cu reprezentanții comunității de afaceri, ONG-urilor și sindicatelor uh, din Uniunea Europeană. După cum am spus, cred că avem o oportunități în acest sens, că această comisie va avea un rol foarte important de jucat pe viitor în uh, aceste chestiuni și comisia noastră are tradiție în participarea la aceste conferințe de la Geneva Șapte deputați uh, au uh, participat uh, la conferință. Știu că și Daniel a fost prezent, dar acum la cele lui Peter să ne prezinte situația. În următorul punct de pe ordinea de zi se va discuta cu ușile închise. Peter. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră frumoase. Este o plăcere pentru mine și pentru colegii mei de la DigiTrade să ne întâlnim cu membrii Comisiei INTA, cu deputații în general din când în când și a fost o plăcere să mă întâlnesc cu membrii uh, delegației, uh, începând de la președintele său, domnul Morion, și am avut discuții foarte bine la, Gine- la Geneva, am avut uh, un schimb de opinii foarte liber în legătură cu subiectul acestei conferințe. Trebuie să pornim de la, pune următorul lucru. Această conferință nu este cea pe care am fi preferat în mod ideal. Ar fi fost mult mai bine, după cum ați spus și dumneavoastră, că această conferință să fie cea la care se ia decizii importante în legătură cu progrese în cadrul rundei de la Doha, dar după cum știți nu s-a întâmplat asta pentru că ultima încercare din iulie 28 al negocierilor de la, Daha, de la Doha s-au împotmolit. Nu am avansat uh, cu viteza dorită și nici acum, și acum este foarte dificil să prevedem rezultatul uh, acestei runde de la Doha. După cum știți, grupul G, la întâlnirea grupului G20 din septembrie de la Pittsburgh s-a confirmat obiectivul încheierii rundei de la Doha în 2010. Această rundă este importantă pentru toată lumea. Toată lumea a vorbit despre runda de negocieri de la Doha, dar având în vedere că nu s-a putut lua nicio decizie, ea nu s-a aflat pe agenda formală a conferinței, dar, bineînțeles, de, în declarațiile delegațiilor naționale, runda de la Doha a fost uh, menționată în mod repetat și o mare majoritate a membrilor OMC doresc uh, încheierea acestei runde de negocieri cât de repede, în primul rând, și în al doilea rând, pe baza rezultatelor la care s-au ajuns până acum, să se evite o redeschidere a ă, capitelor, capitolelor în legătură cu care s-a ajuns la un acord în ultimii șapte-opt ani. Câteva țări, câțiva parteneri comerciali majori încă nu sunt gata să încheie runda de la Doha, mai ales statele minute, ă, doresc să aibă mai multe întâlniri, negocieri bilaterale pentru a clarifica concesiile pe care le-ar putea face, dar putem, trebuie să spunem de asemenea că alți uh, membri ai OMC de asemenea au putut, n-ar fi putut semna în iulie 2008, n-ar fi putut susține cadrul uh, propus atunci. Dar la nivel de experți uh, s-a continuat, uh, s-au continuat eforturile. A avut loc o întâlnire a ministrilor, uh, o întâlnire informală a ministrilor de resort în septembrie. Procesul deci continuă. și probabil în următoarele săptămâni, de altfel peste două săptămâni, va avea loc o nouă astfel de întâlnire și probabil la începutul anului viitor miniștrii se vor întâlni din nou. Toată lumea este de acord că acest obiectiv de încheiere a rundei în 2010, dacă dorim să-l respectăm, atunci deciziile cadru cele mai importante trebuie să fie luate în primul trimestru al anului 2010. De aceea, Domnul director general Lamy a forțat uh, membrii OMC să aibă uh, aceste întâlniri, să ia decizii și să se organizeze o ultimă ședință foarte importantă în martie. Membrii sunt uh, foarte angajați, implicați în succesul undei de la Doha mai ales având în vedere situația de criză economică. Cu siguranță, comerțul ar putea ajuta um, la ieșirea din criză și um, relansarea economiilor din întreaga lume. Deci sperăm că există sprijinul politic, care de altfel a fost exprimat uh, în ultimele luni de repetate ori și sper că așa se va întâmpla și în lunile următoare. În orice caz, Uniunea Europeană este implicată în acest sens. Mă puteți întreba dacă nu s-a vorbit despre Doha, ce, despre ce s-a vorbit la conferința interministerială? S-a discutat lucruri poate mai puțin uh, strălucitoare, dar la fel de importante pentru OMC tocmai problemele actuale ale lumii. În așteptarea unui acord uh, privind runda de la Doha, îngrijorarea este să se evite pași înapoi în ceea ce privește liberalizarea obținută până acum. Să nu se repete erorile foarte mari din anii 30 când uh, situația economică deja proastă uh, a dus la o criză, la un blocaj complet din cauza deciziei de atunci de a impune taxe vamale uh, suplimentare și astfel piețele din întreaga lume au avut foarte mult de suferit. De data asta, se pare că s-a învățat, această, această lecție a fost bine învățată de cele mai mari țări, uh, de puterile economice majore, de la Rusia la Argentina, țările s-au abținut de, a, de la luarea unor măsuri uh, de acest tip. OMC-ul are un rol foarte important de jucat în acest sens. Există un mecanism de monitorizare a situației care oferă transparență în legătură cu aceste măsuri, precum și oportunități de a discuta măsurile luate de membrii organizației și activitatea de monitorizare a OMC este baza, reprezintă baza discuțiilor de la G20 și alte foruri internaționale pentru monitorizarea angajamentului uh, de menținere a situației uh, luat de cei din uh, grupul G20. În acest sens, conferința interministerială a avut un rol important de jucat, tocmai prin confirmarea sprijinului pentru mecanismul de monitorizare, și angajamentul membrilor uh, de a informa uh, organizația în legătură cu măsurile pe care le-au luat. S-au discutat și alte aspecte, de exemplu, consolidarea mecanism, mecanismului de evaluare a mecanismelor comerciale. Este vorba de o evaluare reciprocă a politicilor uh, comerciale din partea membrilor. a practicilor și a cadrului general din țările membre. S-a vorbit despre îmbunătățirea transparenței și Uniunea Europeană susține, bineînțeles, acest uh, concept. E nevoie de un sistem uh, perfect transparent um, de uh, luarea deciziilor și de aplicarea lor și sperăm că partenerii noștri comerciali vor avea aceeași atitudine în ceea ce privește transparența. S-a discutat rolul acordurilor preferențiale și modul în care acestea pot fi făcute în așa fel încât uh, să nu submineze, ci să sprijine liberalizarea multilaterală. Deci, pe scurt, uh, conferința a fost una utilă, nu pe tema majoră pe care am fi sperat-o inițial. Sperăm că o, pe această temă va avea loc o conferință nu peste prea multă vreme, dar oricum a fost util să participăm la această conferință interministerială. Membrii cred că și-au dat seama că nu merită să așteptăm prea mult uh, înainte de a organiza o nouă conferință pe tema majoră menționată. Uh, Mulțumesc, Peter, foarte mult pentru prezența dumneavoastră, pentru că uh, noi uh, ne bucurăm uh, foarte mult de uh, prezența ta de fiecare dată. Știu că Daniel a fost prezent la reuniunea ministerială. Poate dorește să-mi spune câteva cuvinte, dar mai întâi uh, um, alt vorbitor dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce mă privește, nu am participat la reuniunea ministerială, fiindcă nu puteau participa decât nu au putut participa decât șapte membri, iar grupul meu nu a putut fi reprezentat în această delegație. Uh, nu sufăr foarte mult, totuși, de pe urma acestui fapt, uh, dat fiind explicațiile pe care le-ați dat dumneavoastră despre această reuniune. Și, sincer, uh, când citesc rezumatul pe care l-am primit din partea președintelui, nu, nu ni se pare că uh, Ah, nu mi se pare o întâlnire foarte importantă, fiindcă s-a vorbit despre totul, nu s-a făcut nimic și calitatea acestei conferințe lasă de dorit, foarte zgomotoasă și foarte, uh, foarte haotică, foarte răspândită. În rezumatul ah, președinției este subliniată ideea că suntem de acord să nu se redeschidă unele puncte finalizate, dar uh, negociatorul american, domnul Kirk, uh, nu, nu îmbrățișează această, această poziție. Am putea avea unele clarificări aici. Dumneavoastră, cu foarte mult uh, entuziasm, ne invitați la următoarea conferință pentru a trage concluziile acestui ciclu de negocieri de la Doha. Dar în ceea ce privește, eu nu mai cred că Franța poate câștiga Cupa Mondială. Dumneavoastră mai, con- mai, mai credeți în continuare că putem avea succes aici? Iar în raportul dumneavoastră spuneți că sunt uh, noi provocări în domeniul comerțului internațional, este vorba despre criza financiară, criza economică și noi provocări în ceea ce privește mediul înconjurător și noi provocări sociale. Și ni se pare că provocările care au legătură cu Uh, cu încheiarea altor acorduri comerciale, bilaterale sau regionale, uh, sunt menționate aici. Dumneavoastră sunteți de părere că în cadrul uh, negocierilor de la Doha mai putem înregistra succes sau poate nu a venit moment, poate a venit momentul pentru Europa să se gândească, hai, nu neapărat la o reformare a OMC-ului, ci să se gândească la o nouă agendă de negocieri în cadrul OMC pentru a reactualiza, să spunem, aceste negocieri sau să le, să le uh, reîncadreze în contextul de astăzi. Vă mulțumesc. Ianic, uh, Mr. Tura. Mulțumesc. Mulțumesc. Ca membru al grupului ALDE am uh, luat parte la această delegație și aș dori să vă spun în primul rând că am avut cu toții ocazia să sărbătorim uh, prima zi uh, de ratificare a tratatului de la Lisabona și că am um, avut impresia că OMC-ul a luat not uh, foarte limpede de faptul că Parlamentul European uh, este colegiuitor acum. Întrebarea care se pune este dacă suntem pe picior de egalitate cu Consiliul în ceea ce privește reprezentarea, fiindcă avem uh, reprezentare directă de la nivelul statelor membre și întrebarea este dacă statele membre vor uh, primi informațiile direct, în timp ce noi va trebui să cerem comisii, să ne adresăm comisii pentru aceste informații. Iată această întrebare pe care am adresat-o la reuniunea ministerială. Cum am putea ajunge pe picior de, egalitate cu Consiliul? Poate că ar trebui discutată această chestiune cu Comisia. În al doilea rând, o altă chestiune care, care, pe care am observat-o și care se regăsește în raportul uh, domnului fisher Bell, este vorba despre faptul că negocierile de la Doha uh, nu, nu erau um, menite să fie încunate cu succes. Mă gândesc, oare există suficientă voință politică? Domnul președinte și-a exprimat uh, deja părerea că SUA și alți și poate și alți parteneri cer mai mult din partea țărilor în curs de dezvoltare. Vreau să vă întreb dacă putem într-adevăr înregistra progres în următoarele 3-4 luni în, la negocierile de la Doha. S-ar putea să spunem pur și simplu nu merge, haideți să renunțăm, să a, să renunțăm la tot, eu cred că ar fi greșit. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca Parlament, ca negocierile de la Doha să, să fie aduse din nou pe calea cea bună. Avem voință politică și merită să depunem aceste eforturi. Cred că perspectivele uh, sunt mai bune în ceea ce privește acordurile internaționale decât în ceea ce privește acordurile bilaterale. Iată deci întrebarea mea. Nu credeți că Uniunea Europeană ar trebui să reprezinte un fel de punct, punct între Uniunea Europeană și țările în curs de dezvoltare? Poate că ar trebui să discutăm această chestiune cu Comisia, să vedem ce putem face pentru a reuși să înregistrăm progres alături de Comisie, fie, fie privind propunerile pe care le avem deja pe masă sau prin alte măsuri cuprinzătoare prin care uh, Uh, să ajutăm uh, SUA și țările în curs de dezvoltare să, ajungă la, să ajungem la un acord în 2010. Cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință și nu să, um, să renunțăm uh, și să ne resemnăm spunând că Doha este un eșec, pur și simplu. Acest lucru ar fi o greșeală. Mulțumesc, Michael. Um, nu știu dacă e ușor um, să înflăcărăm Statele Unite ale Americii. Daniel, ai cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi. Și am avut onoarea, privilegiul să fac parte din uh, această delegație care a participat la reuniunea ministerială și, într-adevăr, nu s-a înregistrat foarte mult progres, dar uh, aș uh, dori să fiu de acord cu antevorbitorul meu și să trag o concluzie. Mi-amintesc foarte bine de prima reuniune la OMC, la Hong Kong, uh, care uh, s-a întâmplat acum mai mult timp. Am petrecut uh, o săptămână întreagă la Hong Kong, nu doar două zile, și am avut întâlniri zilnice cu comisia, întâlniri de informare, în timpul cărora eram informați privind starea de fapt. Mi-amintesc că delegațiile naționale și uh, miniștrii, miniștrii precum și membrii Parlamentului Național ne întrebau dacă ar putea să participe și la astfel de, la aceste reuniuni, care erau extrem de folositoare. Iată, deci, cred că ar trebui să, ca acesta să fie scopul nostru din nou, nu doar pentru a mulțumi, doar răspunde nevoii Parlamentului European de informare, ci în egală măsură pentru a putea pune la punct strategii uh, și puncte comune de negociere pe, de, pe viitor. Îmi amintesc că existau informații foarte interesante și, de, și elemente foarte interesante între Comisie și Parlament, chiar dacă eh, nu eram întotdeauna pe aceeași lungime de undă, dar în momentul în care um, părerile noastre convergeau, eh, reușeam uh, să găsim acord și la nivelul statelor membre cu reprezentanții ONG-urilor, cu reprezentanții mediului de afaceri, uh, cu reprezentanții organizațiilor uh, industriilor și foarte, cu foarte mulți parteneri implicați. Ceea ce era foarte folositor acum, că avem la dispoziție tratatul de la Lisabona, ar fi foarte bine ca la următoarele întâlnire OMC, măcar în acele domenii în care Parlamentul și Comisia sunt de acord, ar fi foarte bine să putem să conlucrăm pentru a reuși să înregistrăm progres. Poate că ar trebui să ne gândim la această chestiune în următoarele luni pentru a vedea modul în care Parlamentul și Comisia pot, pot, pot conlucra, cel puțin în domeniile unde suntem de acord. Să vedem dacă putem să înregistrăm progres împreună. Cred că ar trebui să facem acest lucru la Geneva, să încercăm să obținem unele succese, pentru că poate că uh, nici Comisia, nici Parlamentul nu au făcut destule în acest sens. Vă mulțumesc. Domnule președinte, dacă nu mai aveți nimic de spus, vreau să fiu de acord cu Daniel, pentru că am fost și eu la Hong Kong și am avut uh, întâlniri cu DigiTrade, doamna comisar Fisher-Boyle a participat la aceste reuniuni și au fost extrem de folositoare V-ați referit la situația cu SUA. David, săptămâna trecută, s-a referit la unele probleme pe care le avem cu SUA. Eu m-am întâlnit uh, cu ambasadorul Americii și cu alții uh, reprezentanți din SUA și cred că există acest sentiment că uh, SUA se confruntă cu atâtea probleme la nivel uh, intern, uh, Peter Mandelson, uh, pe vremea când era comisar, a încercat uh, să treacă, să depășească blocajul în ceea ce privește agricultura, iar um, acum uh, se pare că americanii sunt mai protecționiști, mai închiși în ceea ce privește agricultura. Thanks for these uh, questions and actually comments, including those. Domnul Balaș, mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste întrebări și observații. Mulțumesc uh, mai ales celor care au vorbit despre co- buna cooperare între Parlament și Comisie și, bineînțeles, noi vom face tot ce ne stă în putință pentru a menține acest lucru și în următoarea formulă a Comisiei. Majoritatea observațiilor uh, se concentrau asupra unei linii comune și anume, în primul rând, ar trebui oare să mai avem încredere în Doha și dacă, dacă avem încredere, ă, cum să procedăm de acum încolo? În primul rând, cred că trebuie că nu avem de ales, pur și simplu. Nu avem de ales, trebuie să mergem mai departe cu Doha. Sunt de acord că ă, după atâtea alarme false, ar fi și-a cam știrbit credibilitatea uh, observatorii care au fost menționați de atâtea ori și Dar, dar aș vrea să vă ofer un fel de consolare istorică. În istoria GATT și OMC, din câte mi-amintesc eu, nicio rundă de negocieri nu s-a încheiat conform calendarului, dar nici, dar nici o rundă de negocieri nu a ieșuat până acum, astfel încât uh, sper că nici Doha nu va fi o excepție. Și o altă paralelă istorică, dacă îmi permiteți, cu runda negocierilor de la Uruguay, care a avut, uh, care a avut loc pe o perioadă de 8 ani, din 86 până în 94, și uh, atunci uh, OMC, GATul avea 180 de membri. Acum avem 253 de membri. Bineînțeles, uh, avem mult mai multe țări și uh, interese mult mai variate, dar această organizație funcționează întotdeauna pe baza consensului, ceea ce înseamnă că și uh, cel mai mic, cel mai neînsemnat uh, membru al OMC are drept de veto. Vă dați seama cât de greu este să ajungem la un compromis uh, cu toate aceste țări. Avem țări de la cele mai puțin dezvoltate până la țările cele mai bogate din lume și mai industrializate din lume. Iată, deci, motivația acestei întârzieri. Acestea fiind spuse, totuși ne păstrăm optimismul. Se poate face acest lucru, sunt realizabile aceste negocieri și sperăm în viitorul cât mai apropiat. David O'Sullivan a făcut referire la o chestiune pe care ați menționat-o și dumneavoastră, domnule președinte. Ehm, este vorba de rolul crucial pe care îl joacă Statele Unite ale Americii. După cum știți, în iulie 2008, când părea că suntem pe punctul de a obține un succes, a avut loc un conflict între India, China și SUA privind agricultura, care a dus la blocarea negocierilor. De atunci avem o nouă administrație, un nou președinte al Statelor Unite ale Americii care dorește mai mult să conlucreze cu alte țări și avem o administrație care pune mai mult accent pe aspectul multilateral decât predecesorul său și sperăm că această cooperare internațională se va manifesta până la urmă și în ceea ce privește comerțul. Așa cum ați spus și dumneavoastră, problema este că se pare că în, în primul an de mandat al președintelui Obama, acesta și-a stabilit priorități mai importante, cum ar fi reforma sănătății, agenda privind schimbările climatice, e vorba de reuniunea de la Copenhaga, printre altele, și deocamdată nu a reușit să pună destul accent politic pe negocierile de la Doha. În ceea ce privește întrebarea președintelui, vreau să vă spun că în SUA negocierile Doha sunt întâmplate cu foarte mult scepticism, mai ales în ceea ce privește rezultatele de până acum. Mediul de afaceri american, iar aici vreau să vă spun că nu este vorba doar de domeniul agricol, ci și de sectorul industriei și în, de sectorul serviciilor în măsură mai mică, dar uh, industria și agricultura aceste două sectoare consideră că au uh, dat deja prea mult și economiile emergente prea puțin, astfel încât, în condițiile de față, SUA caută modalități de, de a mai găsi de pe fundul sacului uh, posibilități de a obține acces uh, pe piață în China, India și Brazilia, care sunt principalele economii emergente care reprezintă obiectivele uh, Statelor Unite ale Americii în ceea ce privește sectorul agricol și industrial. Există consultări uh, bilaterale în curs între SUA și aceste trei țări și se pare că s-a înregistrat un oarecare progres, chiar dacă nimic semnificativ la ora actuală. Uniunea Europeană ar putea oare să joace rolul unei punți, așa cum am fost întrebat? Noi am încercat acest lucru și am reușit să și facem acest lucru în iulie, în domeniul agriculturii. Am reușit să găsim o soluție de compromis în ceea ce privește chestiunile care puneau cele mai multe probleme este mecanismul uh, de salvgardare pentru țările în curs de dezvoltare, dar de, în această etapă uh, sunt prea multe păreri care se exclud reciproc. SUA este de părere că economiile emergente ar trebui să dea mai mult în ceea ce privește accesul pe piață, fără ca SUA să scoată mai mulți bani din buzunar, iar uh, economiile emergente, printre care Africa de Sud și Argentina, consideră că au dat deja prea mult și chiar uh, și nici pachetul uh, actual nu poate fi acceptat de către ele. Este foarte greu ca Uniunea Europeană să joace Uh, rolul de intermediar aici să fie o punte și să ajute la găsirea unui compromis. Noi continuăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a obține acest lucru, iar Uniunea Europeană a fost întotdeauna motorul acestui proces care uh, s-a desfășurat uh, um, recent, dar părerea mea personală este că această situație se va schimba în momentul în care guvernul american și președintele vor reuși să sprijine deplin demararea acestui proiect. În acest fel și alții membri ai OMC se vor alătura. Sperăm ca acest lucru să nu se întâmple prea târziu, totuși. Domnul Jadot m-a întrebat dacă Uniunea Europeană ar, putus, ar, fi, ar putea să propună o altă agendă să propună OMC-ului să o ia pe o altă direcție, într-o altă direcție. Nu cred că se poate face acest lucru din punct de vedere politic și din punct de vedere al conținutului, pentru că nimeni nu, nu dorește să renunțe la Doha, chiar dacă există unele îndoieli. Nu, nicio țară nu s-a manifestat la, la conferința ministerială sau în alte foruri de discuții cu această poziție de, de a cere ca negocierile de la Doha să fie întrerupte, să se renunțe la ele. Nu cred că nimeni dorește să îmbrățișeze o astfel de poziție nepopulară. Și în ceea ce privește liberalizarea comercială a bunurilor și serviciilor, acestea reprezintă principalele uh, subiecte și chestiuni discutate la OMC. Dacă nu vom reuși să facem progrese aici, mă întreb ce ar mai putea să facă OMC și asta în mod folositor. Sunt conștient că mai sunt și alte chestiuni care au fost discutate mai devreme și care s-au aflat uh, pe ordinea de zi, cum ar fi investițiile, bineînțeles, uh, achizițiile guvernamentale și Uh, chestiunile legate de mediu sau de forța de muncă, dar toate acestea sunt uh, domenii tabu interzise pentru țările în curs de dezvoltare. Aceste țări în curs de dezvoltare sunt uh, convinse că OMC ar trebui să se, să se axeze pe chestiunile principale. Este vorba de liberalizarea comerțului bunuri, mărfurilor și serviciilor, iar Uniunea Europeană trebuie să ajute la, la îmbunătățirea legislației internaționale în acest sens. Nu cred că are rost să încercăm să, să stabilim o nouă direcție, o nouă agendă la acest nivel. Nu avem altă alternativă, nu avem de ales, trebuie să mergem mai departe să facem tot ce ne stă în putință pentru a crea condițiile necesare pentru încununarea cu succes a negocierilor de la Doha. S-a dovedit în egală măsură că s-a înregistrat un progres al acordurilor preferențiale la nivelul Uniunii Europene și a altor membri OMC. Acesta, acesta însă lasă de dorit în ceea ce privește liberalizarea multilaterală. Alte chestiuni care s-au discutat uh, se referă la buna cooperare între Parlament și Comisie. După cum bine știți, avem uh, acum uh, un comisar temporar, este vorba de Benit, doamna Benita Ferrero-Valner, care va deține această funcție până la sfârșitul mandatului actualei comisii și um, comisarul desemnat este domnul de Gucht. Așteptăm ca domnia asta să fie confirmată în funcție și, așa cum s-a întâmplat și cu predecesorii săi, suntem siguri că domnia sa, încă de la început, va stărui să dezvolte relații bune cu Parlamentul European și, bineînțeles, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, care impune codecizie pentru, procedura de codecizie pentru mai multe domenii decât înainte. Între timp, facem tot ce ne stă în putință să vă informăm pe dumneavoastră, membri ai Parlamentului European, și să cooperăm cu dumneavoastră să vă răspundem la întrebările pe care le-ați putea avea. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Peter. Aș, dorea, aș dori să fac un comentariu privind uh, ce ai spus tu cu privire la America. În primul rând te-ai referit uh, la negocieri despre faptul că, se, că SUA dă prea mult, pentru că trebuie spus că un negociator bun spune totdeauna că dă prea mult. Asta este o tehnică de negociere. În ceea ce privește SUA, vreau să vă spun că uh, eu am participat din partea sindicatelor agricole din din țara mea, la rândă de la Uruguay, în care SUA s-a implicat foarte târziu, de iar toată lumea se, era atât de bucuroasă că până la urmă uh, am, au ajuns la masa negocierilor și um, uh, exista un acord care se numea Blair House Agreement și nu avea nicio legătură cu Tony Blair. Mă rog, um, restul reuniunii se va desfășura cu ușile închise. Avem, um, au aici acces doar uh, coordonatorii, delegații, serviciul juridic. Um, uh, vă rog um, ca cei care nu au dreptul să participe la ședința cu ușile închise să părăsească sala. În timp ce unii dintre dumneavoastră părăsesc sala, vreau să vă spun că ambasadorul SUA a fost confirmat în funcție și cred că ar fi o idee bună ca secretariatul comisiei noastre să invite pe domnia sa alături de noi la o reuniune. Am, avem programat o delegație în Brazilia la începutul anului viitor și ar fi poate nimerit să-l invităm și pe ambasadorul Braziliei. Iată două chestiuni pe care doream să le menționez.